securității, însă înainte de asta vreau să îl salut pe domnul comisar Stilianides, vreau să îl salut prezența domniei sale astăzi în această aulă și vreau să vă spun că din motive de sănătate, vicepreședinte Comisiei, Federica Mogherini n-a putut să vină la această plenară și dau cuvânt imediat comisarului Stilianides. Vă rog frumos, când doriți, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, stimați colegi. Libia se află la o încrucișare de drumuri. Situația pe teren a continuat să se deterioreze. Numărul civililor strămutați intern a sporit în mai multe zone și nu doar uh, în uh, în Benghazi uh, se înregistrează o uh, situație uh, dramatică din punct de vedere umanitar. Multe spitale și școli acum abia dacă mai funcționează. Rezervele de lichidități dispar rapid, iar guvernul taie orice subvenții. Uh, moneda libiană s-a devalorizat drastic, așa încât uh, prețul făinii, prețul pâinii au crescut uh, în mod dramatic. Problemele de siguranță, de securitate s-au deteriorat. Încetarea focului stabilită la nivel local, din păcate, nu e suficientă Există prea puțină ordine. În multe orașe, uh, crimele se derulează în impunitate, ceea ce permite traficul migranților de către bande criminale. Uh, frontiera sudică a Libiei uh, este practic inexistentă. Mm, prea mulți migranți sunt puși în acele embarcațiuni nesigure. Eh, tot mai mulți libieni încercă să eh, plece în Tunisia sau eh, Egipt, aici sunt primiți, dar majoritatea libienilor încearcă să-și utilizeze economiile pentru a merge și mai departe. Majoritatea libienilor s-au săturat de conflict. Războiul nu a făcut decât să aducă beneficii grupurilor teroriste, inclusiv Daesh sau ISIS. Uh, Sigur că o astfel de situație nu poate fi ignorată. Diviziunile în cadrul societății libiene, firește, nu fac decât să sporească. Milițiile locale sunt cele care mențin controlul pe teren. Această vară s-au pierdut și alte localități Um, inclusiv uh, autostrada care lega um, Tripoli de Benghazi. E pus în pericol transportul inclusiv între Libia și uh, vecinii săi. E nevoie de un guvern de Uniune Națională care să adune sub autoritatea statului cât mai multe dintre aceste miliții locale S-au înregistrat progrese în procesul politic. Bernardino Leon, trimisul special, în altul uh, trimis special al ONU, cu susținerea noastră, face tot ce poate pentru a, a aduce la masa discuțiilor cele două facțiuni dintr-o bruc, respectiv Tripoli. Săptămâna trecută la New York, uh, în cadrul ONU, comunitatea internațională și-a arătat susținerea unanimă eforturilor lui Bernardino Leon uh, vis-a-vis -vis de întreaga societate civilă libiană și a ambelor uh, facțiuni. La New York am fost martorii unui fenomen nou și încurajator. Întreaga comunitate internațională, inclusiv vecinii Libiei, și-au arătat, și-au exprimat acordul pentru o aceeași cale de viitor. Asta se datorează și unui lobby activ din partea Uniunii Europene și a statelor membre. Am jucat un rol important în uh, ducerea mai departe a acestui proces. Am lucrat zi și noapte la propriu pentru a susține perspectiva unui guvern de Uniune Națională. Acum comunitatea internațională e uh, unită pe această cale libienii trebuie acum să-și asume responsabilitatea și să alcătuiască un guvern pentru a stopa acest colaps al țărilor. nu știm în ce fel un astfel de guvern de unitate națională va putea să aducă schimbarea. Cu siguranță va fi nevoie de timp pentru ca situația să se amelioreze, chiar dacă reușim ca toate părțile interesate să semneze acest acord, dar s-ar crea oportunitatea pentru ameliorare. Nu va fi încheierea unui proces, ci începutul unui proces de normalizare. Acum v-aș expune obiectivele strategice ale UE în acțiunile noastre. În încercarea de a atinge aceste obiective, ne dorim siguranță, stabilitate, un guvern responsabil și un stat de drept în Libia. Cetățenii merită să trăiască în pace și ca drepturile omului să fie respectate în țara lor. Ne dorim ca economia libiană să reînflorească din nou cu sprijinul Uniunii Europene și ne dorim ca traficanții <coughs> să fie aduși în fața justiției. Eforturile noastre inițiale de a ajuta Libia să-și controleze frontierele și să constituie instituții stabile, aceste lucruri se vor putea întâmpla doar atunci când vom avea un guvern cu care să putem dialoga. Dar așa cum s-a întâmplat uh, săptămâna trecută la New York, trebuie să susținem printr-un pachet de 100 de uh, milioane de euro odată ce acordul va fi semnat. Acest pachet financiar va include măsuri finanțate prin programul pentru Libia al bugetului european, ca și prin instrumentul de pace și securitate. Cu acești bani vom încerca să ajutăm la reconstrucția instituțiilor libiene, vom încuraja între diversele grupuri din țară, susținând guvernanța locală, societatea civilă și mass media. Vom încerca să permitem cetățenilor să își normalizeze viețile, oferindu-le serviciile de bază, inclusiv cele ce țin de sănătate vom sprijini ministerele, vom susține IMM-urile și șansele de uh, ofertare a locurilor de muncă pentru ca în sfârșit Libia să își poată reveni. Asta în plus de ajutorul umanitar pe care îl oferim deja. Și asta pentru um, nevoile urgente ale celor mai uh, vulnerabili. Încercăm să oferim un mediu sigur pentru acest guvern de Uniune Națională, iar Uniunea Europeană sprijină Națiunile Unite prin reprezentanții noștri la Tunis și conlucrăm cu ONU la un plan pe termen lung de a asista guvernul și în alte sectoare, încercând să jucăm un rol important în toate grupurile de lucru comune. grupuri de lucru între reprezentanții comunității internaționale și reprezentanți libieni care sunt în curs de formare, dar pentru moment le revine partidelor libiene să facă un pas și sperăm un pas decisiv, pentru că nimeni nu poate lua anumite decizii în locul lor. Știu cât de mult Parlamentul European ne-a sprijinit în aceste demersuri și suntem siguri că veți juca un rol cheie așa încât partidele libiene să ajungă la o situație stabilă. A venit timpul ca partidele să dea dovadă de leadership, asumându-și responsabilitatea și să semneze acordul. E timpul ca Libia să își revină. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult uh, comisarului Stilianides. Acum deschidem dezbaterea, declarațiile grupurilor politice, așadar, în numele Partidului Popular European, domnul Gabriel, aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi pentru prima dată, iată, din 2011, Libia are o foaie de parcurs. Trebuie să saltăm și prezența Bernardi, Bernardino Leon, reprezentant al Națiunilor Unite, în activitățile în Libia. Dar acum părțile trebuie să-și asume responsabilitățile pentru cetățenii libieni și pentru a pune capăt unei situații care a constituit un pericol pentru siguranța uh, din zonă și pentru siguranța internațională internațională. Trebuie din acest punct de vedere să exercităm o presiune asupra părților, pentru că acum trebuie să se acționeze responsabil, trebuie să existe un guvern de Uniune Națională. Din punct de vedere al Uniunii Europene, insist asupra legăturii cu regiunea Sahelului, pentru că este o regiune cheie eh, pentru ca zona de insecuritate să nu se extindă și de aceea eu cred că uh, trebuie să susținem uh, și tranziția din Mali, care de asemenea este legată de situația din Libia, mai ales în ce privește lupta uh, împotriva terorismului și traficului de persoane. Deci trebuie să acționăm mai consecvent cu toți partenerii africani pentru ca și sistemul de um, strângere de informații uh, și de servicii secrete să poată să funcționeze cu colaborarea acestor state. În felul acesta se poate contribui la procesul de pace pe plan local și în favoarea femeilor. Este nevoie de uh, construcția păcii în Libia. În clipa de față ne aflăm într-un punct de răscruce și Trebuie să ne gândim care este plus valoarea pe care Uniunea Europeană o poate crea pentru a stabiliza uh, situația din Libia și din regiune. Mulțumesc. Mulțumesc. Lei, nume del gruppo SND. Grazie, onorevole Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar, ne-ați dat multe informații. Este foarte important uh, să știm că Libia a fost pe agenda adunării ONU recent. Sunt lucruri pe care le-am spus de multe ori în acest Parlament. De fiecare dată uh, când s-a impus acest lucru, timpul nu trebuie să fie risipit, dar din păcate de fiecare dată când se părea că vedem luminița de la capătul tunelului, de fapt nu s-a întâmplat acest lucru și nu este o glumă, nu poate să fie vorba aici despre interese personale, e vorba de soarta întregii țări, despre soarta întregului popor și e vorba de soarta întregii regiuni. <clears throat> Viitorul, stabilitatea regiunii sunt legate strâns de modul în care lucrurile vor evolua în Libia. Daesh nu pierde timpul, nu așteaptă, crește, se dezvoltă, își înfige rădăcinile unde găsește un teren fertil și încearcă de acolo să destabilizeze pe cât poate. Uniunea Europeană, comunitatea internațională nu-și pot permite un stat eșuat în Libia, dar cei care într-adevăr sunt prietenii Libiei și prietenii poporului libian nu pot încă o dată să-și permită să eșueze din nou planul de pace. Soarta Libiei se află în mâinile poporului și a liderilor sale, iar agravarea crizei umanitare trebuie să fie oprită așa cum a spus un alt reprezentant, de multe ori Uniunea Europeană este gata și, într-adevăr, ați spus modul în ca, despre modul în care Uniunea Europeană poate să ajute un guvern de unitate națională în această țară. Trebuie să se ajungă la un acord care să reunească toate părțile, dar haideți să fim realiști, nu se poate să existe un acord perfect pentru toate părțile. Fiecare trebuie să știe să facă concesii, să facă un compromis încă o dată uh, planul de pace care este arbitrat uh, de uh, Leon este într-adevăr o șansă, este ultima șansă pentru acordul de pace și dacă nu se va întâmpla acest lucru, libienii vor plăti un preț amar și, în sfârșit, ce poate să facă Europa? Să nu uităm că Europa trebuie să facă ceva pe două fronturi. Pe de o parte, e vorba de eventuale sancțiuni împotriva celor care nu semnează acordul și de asemenea celor care instigă la alte războaie. Mulțumesc foarte mult. Domnul Demesmacher, un minut. Eh, <coughs> Mulțumesc. Domnule comisar, știm că domnul înalt reprezentant acordă prioritate situației în Libia, o țară în ruină și cu o populație disperată. Imaginea nu e de natură să ne liniștească. Trebuie să vegem să existe instituții cu adevărat funcționale în această țară și ați făcut aluzie la acest lucru. Însă ce se întâmplă cu justiția, reconcilierea, în ce fel grupurile sociale vor coopera din nou, cum se pot reconcilia și trăi împreună, cum uh, se poate oferi uh, justiție uh, celor care au suferit de pe urma crimelor de război. Mă gândesc la tineri, ei trebuie să fie în măsură să aibă o societate civilă independentă. Uniunea Europeană vrea neapărat să răspundă provocărilor altfel, pacea și stabilitatea vor deveni imposibile. Iar pentru asta trebuie să ne dăm seama de urgență. Mulțumesc acum, doamna Barandiara. Domnul Barandiara, o minută. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colege, stimați colegi. Propunerea eh, care se află pe masa de lucru constituie probabil uh, o ultimă șansă pentru ca părțile să ajungă la încetarea focului și la crearea unui guvern de unitate națională care să ducă la pacificarea acestei țări și la stabilizarea regiunii. Asta nu spun eu, ci uh, Bernardino Leon. Uh, până pe 20 octombrie ar trebui să se creeze un guvern de Uniune Națională. Dacă acest lucru nu se realizează, trebuie să o luăm de la capăt capăt cu negocierile. Și ar fi și mai grav uh, dacă nu s-ar ajunge la o înțelegere pentru populația din Libia și pentru întreaga zonă. Iar în ce privește uh, Uh, influența statului islamic asupra uh, acestei regiuni și acest aspect constituie un pericol. Să ne gândim aici că poate fi um, controlată o zonă care este de dimensiunea Elveției. De asemenea, um, pot fi la un moment dat acaparate nave de război și uh, armament. Noi ne dorim ca această regiune să rămână viabilă și avem din acest punct de vedere o sarcină. Trebuie să exercităm o presiune pentru ca aceste negocieri să fie încheiate cu succes. Să ne oferim sprijinul pentru autoritățile din Libia, pentru ca ele să poată să combată statul islamic și pe uh, cale militară. Doar în felul acesta putem crea bazele pentru un viitor stabil în această regiune. Președintele, mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului o Permui pentru un minut și jumătate. Leon. Mulțumesc. Salutăm efortul lui Bernardino Leon, precum și ale domnului Mistura în Siria, pentru că noi credem că e singura cale către o soluție posibilă, o soluție regională care să implice toți actorii. Comisarul ne-a vorbit de o serie întreagă de catastrofe, ca și cum ar fi niște catastrofe naturale abătute asupra Libiei. 2011, uh, vreme de șapte luni, au existat nu știu câte misiuni ale ONU, NATO, ale Uniunii Europene, ale diverselor țări sub pretextul protecției. Dar n-am reușit să protejăm nici Libia, nici Europa și intervenind ce am făcut? Uh, am destrus statul, cum l-am destrus și în Irak sau acum în Siria? Haideți să o luăm de la capăt. mii și mii de refugiați, extinderea terorismului, nenumărați strămutați. Iată rezultatul. A existat un acord Eh, grație medierii Uniunii Africane, dar am preferat să recurgem la acțiunea militară. Iată de ce acum susținem eforturile și acordul propus în favoarea unui guvern de Uniune Națională s-ar putea să fie începutul unui acord global care se poată include pe toți actorii, triburile, forțele naționale, uh, Trebuie să aprofundăm această cale și să nu cedăm tentației unei noi intervenții militare. Mulțumesc. domnule Bilar, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. M-am întors ieri din Tunisia. Am avut convorbiri cu UMSMIL, cu reprezentanții unor partide din Libia, cu activiști pentru drepturile omului deci uh, voci foarte diferite. O declarație pentru o unificare politică a fost susținută de toate părțile, chiar dacă uh, au fost formulate critici că mulți dintre actorii care pot uh, exercita un rol important nu au fost consultați. Totuși, rezultatele până în clipa de față pot fi evaluate ca fiind pozitive. Mai există probleme în ce privește drepturile omului, pedepsa cu moartea, multe alte probleme. Dar există un număr foarte mare de miliții care au interese divergente. Nu toate vor semna acordul și chiar dacă unele vor semna, există în continuare riscul escaladării situației și recurgerii la violențe. În acest context, să ajungi la un guvern de unitate națională, să stabilizezi, constituie o provocare extraordinară care necesită uh, sprijin din partea Uniunii Europene. Influența Uniunii Europene ar fi cu atât mai mare dacă toate statele membre ar vorbi uh, într-un glas. Dar uh, uh, am primit și informații despre încălcarea drepturilor omului uh, față de refugiați din Libia. Eu sper că Uniunea Europeană va sprijini activitatea celor angajați pentru apărarea drepturilor omului, pentru că este de maximă importanță pentru procesul de pace în zonă. Mulțumesc, domnul Castaldo, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum Trebuie, după ce se va încheia acordul, ca și părțile să fie convinse, pentru că criza libiană ne surprinde mereu. Bernardino Leon lucrează foarte mult pentru un guvern de unitate națională, însă problema este că uh, triburile nearabe din sudul Libiei nu par să fie luate în calcul și bineînțeles că avem alte conflicte în această zonă care iar nu sunt luate în calcul această ecuație și poate că o altă, un alt război civil ne paște. Deci e vorba de un plan Leon care este totuși destul de eh, contestat pentru că avem o escaladă militară la Benghazi, pentru că avem uh, probleme cu acest parlament alternativ la Bruc, cu ce a mai rămas din parlament la Tripoli, pentru că toată lumea face diverse manevre în acest timp uh, în Maroc au fost găsite alte 95 de corpuri nesuflețite, așa că timpul păcii reconstrucției este încă departe și, sincer, uh, vorbind uh, Obama, care și-a făcut mea culpa uh, la ONU, având în vedere crimele trecutului, mi s-a părut incredibil, mi s-a părut și foarte ipocrit, ceva demn de Bush comunitatea internațională de fapt nu conține decât Statele Unite uh, și Franța și Germania, toți cei care au bombardat Libia, după care au uitat de tranziția democratică, pentru că petrolul din Libia era mai important decât viitorul Mediteranei. Ă, și bineînțeles că cei din Libia trebuie să-și asume răspunderea. Da, sunt de acord, dar când cei răspunzători de acest dezastru își vor asuma propriile răspunderi, ă, domnule Castal, pentru dumneavoastră aveți un cartonaș albastru. Îl acceptați? Parte de l'onorevole Iacovic. Domnul Iacovic. Prego, la sua domanda. Poštovani gospodine zastupnice, hvala što ste prihvatili moje pitanje. U cijelosti se... Mulțumesc foarte mult pentru că mi-a acceptat întrebarea. Vă rog să repetați întrebarea. Bine, o să vorbesc în croată. Mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați dat uh, posibilitatea să pun această întrebare. Vreau să spun că sunt de acord cu analiza noastră în legătură cu ce s-a întâmplat și de ce Libia a fost distrusă în așa fel. Însă am o întrebare legată de analiza care spune că soluția pentru Siria și Libia trebuie să fie similară cu cea din Bosnia-Herzegovina și că asta ar fi calea spre pace. Eu nu cred că lucrurile stau așa, pentru că Bosnia-Herzegovina nu este o țară funcțională, deși e pace acolo. Așadar, pentru viitorul Siriei și Libiei, sunteți de acord cu mine că sirienii și libienii ar, fi, ar trebui să fie cei care își decid destinul, nu ar trebui doar să facilităm procesul. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, uh, domnule Iacovcici, pentru această întrebare. Sunt complet de acord cu noastră. Adesea aceste planuri se dovedesc complet ineficiente. Uh, se poate obține un uh, armistițiu, dar asta nu înseamnă că un stat devine guvernabil. Deci e nevoie de încetarea focului, dar Haideți să nu facem din nou aceleași greșeli, pentru că altfel uh, ne vom trezi cu un alt uh, stat uh, paralizat și cu o problemă și mai mare peste câțiva ani. Și cu siguranță va fi un guvern care nu va putea rezista califatul. Domnul Borghezi, o minut și jumătate. Minuti, e reprezentante... Da, colegul meu a vorbit aproape 10 minute. Um, și președintele Comisiei, de fapt, a vorbit foarte mult reprezentantul doamnei Mogherini. Dar ce discutăm noi la ora actuală, mi se pare că este rodul unor non-realizări concrete pe care le-au menționat și reprezentanții Comisiei. Situația nu este clară mi se pare că poziția Uniunii Europene față de Libia este confuză. Libia e vecinul de la sud al Uniunii Europene, dar este urgent să acționăm. Se vede din, că situația este din ce în ce mai dramatică. Se vede uh, din tragediile care se petrec zilnic. Declarația marelui uh, muftiu al Libiei ne uh, îngheață sângele în vine muftiul al Gaiani, a declarat că nu este suficient să considerăm că guvernul de Uniune Națională va fi singura sursă de legislație. Sharia nu poate să fie pentru autoritățile religioase una din multiplele izvoare legislative, pentru că trebuie să fie singurul izvor de drept. De aceea vreau să vă întreb uh, ce se întâmplă cu acest guvern de Uniune Națională care este susținut de ONU, pentru că mm, mi se pare că unele servicii naționale funcționează bine, dar serviciile Comisiei Europene nu funcționează deloc bine. Credeți că până la urmă vom avea un stat în care șaria să fie singura lege? Domnul Epidedios, un minut. Grazie, signore președinte. Mulțumesc, domnule președinte Cazul Libiei dovedește încă o dată că politica externă a Uniunii Europene este greșită. Ne-am implicat fără niciun motiv, fără nicio noimă, în cele două războaie civile ale țării și, în loc să le rezolvăm problema, am devenit și noi parte a problemei. Criza este umanitară și toate părțile implicate au încălcat uh, drepturile omului, iar acum, prin Italia, sosesc valuri de refugiați în Europa. Și mai rău, forțele ISIS au preluat controlul și forțe uh, jihadiste, la fel ca în Siria. Ce ne învață acest lucru? Că ne încăpățânăm pe o cale greșită. Am vrut să-l uh, dăm jos pe Assad, dar de ce? Același lucru și cu Turcia. Turcia uh, a sprijinit pe ISIS și a împins mii de refugiați în Grecia și ce face Uniunea Europeană? Cere Turciei să facă uh, ceea ce ar, este la sine înțeles și dă statut de partener privilegiat. Noi ar fi trebuit să spunem ca țară candidată că trebuie să își respecte angajamentele la Uniunea Europeană. Nu vom putea face față problemelor astfel, uh, nu vom face decât, vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc că au luat cuvântul toate grupurile politice. Domnul Preda, două minute. Grație, se bon. Uh, le Président, uh... Mulțumesc, domnule președinte. O știm cu toții, uh, au trecut patru ani de război civil în Libia, care au com- ruinat complet țara și au distrus uh, toate instituțiile care existau în acea țară în vechiul regim. Și acum avem o situație haotică, complet haotică, un haos care pune în pericol stabilitatea regională, dar, bineînțeles, și stabilitatea Uniunii. Și vedem acest lucru. Libia a devenit placa turnantă pentru toți traficanții, imigrație ilegală și către țările noastre în special. La asta se adaugă amenințarea teroristă cu implantarea statului islamic în această țară. Uh, am văzut consecințele în țările vecine, cum este Tunisia, unde atentate teroriste au fost comise de niște persoane care veneau din rețele teroriste libiene. Vreau să salut eforturile făcute de Uniune pentru a pune capăt crizei. Am uh, susținut uh, negocierile purtate sub egida Națiunilor Unite avem uh, operațiunea Sofia, așa numită operațiune Sofia, dar această operațiune nu va putea fi una de succes decât atunci când Libia va avea un guvern de Uniune Națională, un guvern stabil, care să poată fi un partener al Uniunii. Ultimul text negociat de trimisul special al Națiunilor Unite Bernardino Leon Uh, e într-un fel un acord de ultimă șansă. Au fost trei tentative eșuate de a se semna un acord politic. S-a stabilit o nouă dată limită, 20 octombrie, dar cred că extinderea Parlamentului, mandatului Parlamentului libian dincolo de 20 octombrie n-ar fi un semn prea încurajator, de aceea trebuie să păstrăm uh, speranța și să continuăm să credem în, uh, în acest acord de compromis și Uh, vină după aceea, sunt sigur, uh, momentul la care Uniunea va putea susține procesul democratic. Mulțumesc. Mulțumesc. Este o întrebare pentru noastră din partea domnului Eric Șoprad. Dacă acceptați, acceptați întrebarea? Nu, nu discut cu Frontul Național. Benissimo. Allora l'onorevole Panzeri per un minut. Bine, atunci domnul Panzeri, un minut treizeci. Grazie. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Trecem printr-o perioadă dificilă, cea mai dificilă, trebuie să fim cu toții conștienți de acest lucru. Este indispensabil ca Uniunea Europeană să ajungă la un acord uh, să ajute diferitele uh, părți de pe teritoriul libian să ajungă la un acord până în 20 octombrie. Nu trebuie depășită această dată. Este ultima sută de metri. Este foarte important uh, să facem ceea ce trebuie pentru că avem o mare responsabilitate și pentru viitor și trebuie să recunosc că această idee de a deschide la ONU o discuție privindul pe uh, domnul de Leon nu este foarte utilă. În această fază trebuie să reușim să uh, răspundem la așteptările pentru viitorul regiunii. Trebuie să ne gândim la faptul că în caz de continuare a conflictelor, terorismul s-ar putea dubla. Trebuie să ne gândim la refugiații care se află la granițele Tunisiei în condiții extrem de grele pentru Libia, dar și pentru Tunisia. Și mă gândesc și la traficul de persoane. Din toate aceste motive, un acord cu Libia este esențial și sper ca Uniunea Europeană să facă tot ceea ce poate pentru a ajunge la acest uh, acord. Mai avem doar foarte puțin timp la dispoziție, haideți să le folosim cât mai bine. Domnule Panzeri, o întrebare din partea domnului Carver. Acceptați? Domnul Carver. Mulțumesc, domnule Panzeri. Mi se pare că sunteți foarte critic față de ONU uh, și uh, de aici, de la locul meu, se pare că considerați că Uniunea Europeană e cea mai mare și mai tare organizație internațională care să rezolve această problemă. Sunteți atât de sigur că Uniunea Europeană va reuși să aibă succes în unele zone unde nici ONU nu a reușit să facă ce trebuie? Cred că uneori pierdem din uh, vedere perspectiva de ansamblu și asta e o problemă. Mulțumesc. Cred că lei abbia capito poco del mio discorso. Mi se pare că nu ați înțeles foarte bine discursul meu. De fapt, cred că n-ați înțeles mare lucru. Eu nu am criticat ONU. Nu am criticat ONU pentru ce face. Spuneam că discuția referitoare la posibilitatea de a-l înlocui pe Bernardino Leon, negociatorul actual, cu uh, negociatorul german ar fi o greșeală în această fază a discuțiilor. Ar fi bine să se facă acest lucru după aceea, pentru că altfel riscăm să uh, slăbim și mai mult poziția actuală a negociatorilor. Domnul Karski. Mulțumesc. Situația groaznică din Libia de la ora actuală reprezintă o mare înfrângere pentru politica noastră externă și este rezultatul ipocriziei elitelor occidentale. A fost suficient uh, să se primească concesiuni pentru extracțiile petroliere ca să se facă din Gaddafi prietenul unor uh, țări europene. Dar această prietenie nu a durat prea mult și apoi, iată, scenariul din Irak s-a repetat în Libia astăzi țările care au uh, legături cu Libia și care sprijină uh, și iată sprijină regimul și apoi și apoi îl răstoarnă, fac astfel de apel pentru, la solidaritate pentru soluționarea crizei refugiaților. Țări ca Polonia și Slovacia, care nu au avut niciodată legături cu regimul lui Gaddafi, sunt trase de urechi în public, fiindcă nu doresc uh, să, să-și asume răspunderea pentru refugiați. Dar foștii prieteni, foștii amici al lui Gaddafi nu pot să fie autorități morale acum și să dea lecții altora. Mulțumesc, domnule Karski. Aveți eh, o întrebare, un cartonaș albastru de la Lordul Etheridge. L-acceptați? Da. Vă rog. Mulțumesc că ați acceptat întrebarea. Sunt în mare parte de acord cu dumneavoastră. Nu credeți că este ironic că uh, în Marea Britanie Tony Blair era uh, uh, prieten la cataramă cu Gaddafi uh, și uh, efectele um, au fost dezastroase pentru Libia și acum uh, aceste, aceste țări cred că stau la baza soluției, când ele sunt de fapt la, în, la rădăcina problemei. Mulțumesc, nu, nu sunteți de acord cu mine? Mulțumesc. Um, când vorbim despre, despre astfel de lideri, am referit, când am vorbit despre lideri, m-am referit la Marea Britanie, Italia și Franța. Mulțumesc, domnul Nart, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Prima mea întrebare Libia mai există? Nu, nu mai există. Sunt două parlamente, două guverne și un uh, conflict tribal, uh, încercări de purificare etnică și uh, două triburi care încearcă să-și întărească poziția prin controlarea teritoriului. Asta e situația. Continui. Sudul țării este o gaură neagră, nu are niciun fel de reprezentare și este și o sursa a tot felul de activități de trafic de ființe umane și de alte feluri. Uh, mai există și alte uh, cauze care împiedică un acord, și anume statul islamic. Statul islamic a creat un guvern care nu va guverna niciodată țara, dar care pretinde că are legitimitate uh, și Sigur că asta va motiva, îi motivează pe unii să ceară intervenție din partea Occidentului. Dar asta e situația și în aceste circunstanțe teribile, noi părem să credem că trebuie să continuăm să credem această idee complet distrusă și mai rolul vestului. Doamna Valero, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mi se pare că situația nu este um, controlată corect de Uniunea Europeană. Mi se pare că am început ceva și uh, ne-am oprit la jumătate. Am fost cu Barbara Lochbiller în um, Libia și am uh, văzut uh, ce s-a întâmplat acolo, practic. Uh, forțele străine au intervenit și l-au dat jos pe Gaddafi, după care au plecat și Libia a rămas un stat scăpat de sub control, unde armele circulă liber. Am discutat și cu libienii și am constatat că nu există susținere din partea lor pentru noul plan susținut de ONU de intervenție militară. Nimeni nu uh, ne-a spus că ar crede că acel plan ar oferi o mai mare securitate poporului libian. Este aproape un fel de intervenție privată a statelor europene ca să încerce să reducă fluxul de migranți care vine din acea zonă, dar nu se va întâmpla așa ceva. Domnul Hockham. Mulțumesc, domnule președinte. Ce face pe doamna comisar pentru afaceri externe să crede că poate influența politica libiană și să ceară un guvern de unitate națională în momentul în care unitatea nu prea există nici în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene? Uitați-vă la reacția statelor membre la criza uh, migranților. După uh, intervenția occidentală în Libia a fost dovedită ca un eșec al uh, comunității internaționale și, uh, și eșecul păcii din Africa de Nord a dus la un vid de putere în Libia. Chiar și președintele Obama a fost uh, obligat să recunoască acest lucru, ceea ce a creat um, un focar pentru teroriști, cum ar fi statul islamic, care au creat fiefuri și care acum amenință țesătura de siguranță a Uniunii Europene, uh, inundând uh, teritoriul european cu luptătorilor. Cel mai bun exemplu al eșecului de politică externă al Uniunii Europene reprezintă traficul de persoane groaznic cu origine în Libia, care a dus uh, la pierdere de vieți omenești și care i-a lăsat fără soluții pe politicienii europeni, cei care au creat acest dezastru în primul rând. Ce face acum Uniunea Europeană în loc să găsească o soluție la criza uh, migranților actuală? Cer mai, multe, mai multă centralizare europeană, creând uh, o, o forță, o, gard, o pază de frontieră la nivel european. S- după, după dezastrul cu moneda euro, eu nu am uh, încredere în uh, niciun birocrat european în ceea ce privește securitatea frontierelor și în ceea ce privește unit, uh, gu, guvernele de unitate națională. Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți să respectăm timpul alocat, altfel dezbaterea se va prelungi prea mult. Domnul Șoprad are cuvântul. Din 2014, Libia, drept consecință directă a intervenției occidentale din 2011, care a fost susținută de mulți dintre noastre aici, Libia așadar este un stat fracturat între două guverne, două parlamente și două alianțe militare opuse. În vest, eh, tabăra de la Tripoli, dominant islamistă, se eh, bazează pe un guvern nerecunoscut de ONU și de o coaliție militară susținută de Qatar și Turcia. În Est, uh, tabăra de la Tobruk, uh, federaliști, ex-cadafiști, democrați, recunoscută de ONU, susținută de Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite și Uniunea Europeană și care se bazează pe coaliția militară a generalului Halia Haftar împotriva miliților islamiste din Benghazi. Coaliția islamistă coabitează cu jihadiștii din Ansar al-Sharia, cu cei din Al-Qaeda, din Maghrebul Islamic și cu cei din Egipt, care dispun acum de o uh, bază uh, în Sinai ca să nu mai uh, punem la socoteală apariția statului islamic în 2014. Cadre siriene ale statului islamic s-au antrenat în Cirenaica, ceea ce dă acum un avantaj strategic statului islamic, care are acum și uh, ieșire la mare. Pentru a proteja Europa astăzi nu este decât o soluție. Un, o blocadă navală a coastelor libiene pentru a stopa la sus plecarea navelor. Navele trebuie să fie blocate de la plecare și imigranții trimiși înapoi, iar traficanții trebuie arestați. Mulțumesc că ați fost foarte clar, dar timpul nostru a expirat. Domnul Golniș, un minut. Domnule președinte, l-am ascultat pe Corgul Șoprad și mi se pare că suntem într-un fel de dispută teologică aici și că Uh, colegul meu uh, și-a rupt singur uh, foile de la discurs în timp ce vorbea. Eu înțeleg că domnul Preda nu vrea să vorbească cu domnul Șoprat, pentru că prietenii politici ai domnului Preda sunt responsabili de situația actuală și trebuie să le spunem pe nume. E domnul Gaddafi, inspirat de domnul Bernard Henri Levy, care l-a primit uh, magnific pe domnul uh, Gaddafi și l-a lăsat să-și pună cortul la 100 de metri de Elizee și a întins covorul roșu, a fraternizat cu el și după aceea i-a întors spatele la prima problemă și a participat în direct la asasinatul lui. În acest context extrem de dificil, Experiența ne arată că noi, occidentalii, am destabilizat Irakul, am destabilizat Libia și acum ne pregătim, cel puțin unii dintre noi, ne pregătim să destabilizăm guvernul sirian. Este o uh, politică care pregătește calea pentru extremiști, pentru islamiști și pentru cei pe care pretindeți pe uh, nedrept că îi combate. Domnul Galer, două minute. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar. Cred că ce putem spune cel mai bine în situația actuală este că comunitatea internațională susține planul lui Bernardino Leon. Ceea ce este bine, într-un fel, dar uh, în situația actuală nu ne ajută prea mult. Este bine să existe un deal politic, să fim pregătiți cu un pachet de susținere, de asistență, dar mă tem că nu se va ajunge acolo. Cred că nici um, nici uh, eforturile de negociere ale Marocului nu vor mai fi continuate, pentru că Marocul și-a retras reprezentanții de la Tripoli și uh, nu știu ce se va întâmpla uh, dacă se va prelungi mandatul lui Bernardino Leon după 20 octombrie. Deci, deocamdată, nu sunt perspective prea bune de a se ajunge la o soluție în curând. Cred că trebuie să uh, spunem că există anumite grupuri militare care nu au niciun fel de interes să se ajungă la un acord la Tripoli, pentru că acestea fac afaceri acolo și practică activități infracționale. Sunt diferite uh, forțe care susțin Tripolis și altele care susțin Tobruk. N-aș avea nimic împotrivă, dar trebuie să spunem cine susține Tripoli, Qatar, Turcia și Sudan. Și atunci e o bună întrebare dacă nu uh, cumva, în contextul discuțiilor pe care le purtăm oricum cu Turcia, nu am putea să întrebăm ce interese poate avea această țară de a uh, susține o altfel de structură la Tripoli. Pentru că mi se pare că actualmente nu se poate ajunge la o soluție așa. Mi se pare un punct important de discutat cu Turcia. Vă mulțumesc. Doamna Gomes, vă rog, un minut 30. About chaos Ei, în Libia e haos și un dezastru umanitar la care am contribuit și noi, fiindcă nu am avut acțiuni coordonate convergente după căderea lui Gaddafi. Am, uh, nu am, nu am uh, ajutat um, autoritățile de tranziție și am uh, permis miliției să se transforme în grupurile teroriste care sunt acum. Acordul, acordul ONU nu va fi, va fi semnat prea curând, conform veștilor de la Tripoli. Iar, colabor, iar Generalul EFTA, noul Gaddafi, pregătește modelul uh, Yemen care, cu ajutorul uh, salafiștilor, iar uh, poporul libian, pe poporul libian îl așteaptă o criză, iar cei care fug din țară vor veni în Europa. Aceasta este lipsa unității și a dușmăniei între statele noastre membre din interesele ascunse, ceea ce face unele capitale europene eh, să fie mai eh, să se gândească chiar la intervenție militară, ceea ce înseamnă mii de soldați pe teren, precum și nevoia de a fi justificată în mod legal. Și o altă greșeală a ONU, a SUA și a Uniunii Europene este să, să este faptul că nu denunță puterile care duc uh, un război de uzură în Libia, uh, Turcia, Qatar, uh, preția musulmană uh, pe axa Tripoli-Mizrata. Dacă nu se pună capăt acestui război, nu facem decât să dăm apă la moară teroriștilor și Daesh în Libia. Și iar acest lucru este, um, o, este să facem potriva poporului, nu numai poporului libian, ci și a poporilor europene. Domnul Belder, un minut. De Mulțumesc, domnule președinte. Libia s-a transformat într-un term al milițiilor uh, și se uh, prăbușește într-un război civil total cu două parlamente, două guverne, două armate. Comisia Europeană și un alt reprezentant ne vor da, sper, un răspuns scris la întrebarea cât de periculoasă este această situație pentru Uniunea Europeană. Avem rapoarte legate de livrări de arme turcești către islamiștii libieni. Este această chestiune una pe care liderii europeni au discutat-o cu Turcia. Apoi, în ce privește livrările de arme către guvernul din Tobruk, este adevărat că și rușii le livrează arme. În al treilea rând, ce măsuri a luat Rusia pentru a contracara amenințarea statului islamic în Libia, cu potențialul ca printre miile de refugiați să se strecoare uh, islamiști. Mulțumesc, doamna Fabman, un minut. Uh. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să vă mulțumesc pentru uh, introducere. Cred că situația este critică, așa cum ați spus, și în această după-amiază foarte mulți deputați au uh, subliniat cât de gravă este situația persoanelor strămutate intern, peste 400 de mii și, de asemenea, multe alte persoane au încercat să fugă în alte regiuni. Eu sper ca toate părțile să facă progrese către semnarea unui acord și să uh, reflecteze foarte bine la acest lucru. Am înțeles că Comisia a alocat 100 de milioane de euro pentru perioada de tranziție, pentru asistență. Doamnelor și domnilor, nu, nu știu dacă este suficient. Cred că ar trebui să avem curaj să oferim asistență pe teren împreună cu ONU. E vorba de asistență pentru poliție, poliție pentru sistemul judiciar și trebuie să avem și curajul să reluăm cooperarea polițienească și judiciară, pentru că a fost suspendată pentru Libia și cred că trebuie continuată. În cele din urmă cărăm puternic pentru a susține Human Rights Watch atunci când cere ca cei vinovați uh, să fie aduși în fața tribunalelor internaționale. Domnul Marușic. Domnule Marușic. Se lei non accende il microfono non la sente nessuno. Dacă nu aprindeți microfonul dumneavoastră, nu vi-l aprinde nimeni. Musimy sobie przypomnieć, że pierwszą ofiarą każdej... Trebuie să ne amintim că prima victimă a unui război este adevărul. Fără adevăr, discursurile noastre nu sunt decât demagogice sau um, doar o propagandă ieftină. Asta nu ne ajută să rezolvăm problema. Europa e bolnavă și pentru a o vindeca nu e suficient să vindecăm simptomele, ci trebuie să înlăturăm cauza. Libia, ca și alte țări din nordul Africii, a fost distrusă de marile putere europene. Am distrus Irakul și am dat toate motivele în afară de cele, adevăra- de cele adevărate. Și același lucru se întâmplă în Libia acum. Știm foarte multe, se spun foarte multe, în afară de adevăr. Ceea ce nu ne ajută să îmbunătățim situația. Trebuie să, să trebuie să ne spună guvernele occidentale care este cauza adevărată a acestui conflict, fiindcă Europa se scufundă. Și asta este un dezastru pentru politica externă. Mulțumesc, domnul Balț, un minut. Elnök úr, köszönöm a szót. 2011... Mulțumesc. În 2011, uh, după primăvara arabă, SUA și Uniunea Europeană au decis că și în Libia trebuie să domnească democrația. Cu ajutorul NATO, dictatorul a fost dat jos în acea perioadă. Dar e foarte interesant că tot atunci Gaddafi dorea să introducă o nouă unitate de plată. Dictatura s-a încheiat atunci, dar nu s-a ajuns la o democrație, ci la anarhie. Această țară este acum împărțită în două și situația este mult mai rea decât pe vremea lui, Ga lui Gaddafi. Uniunea Europeană are interesul ca această țară să revină la normalitate, pentru că dacă în această țară va continua războiul civil și dacă uh, vor rămâne valabile declarațiile doamnei Merkel, tot mai mulți oameni vor veni în Europa. Mulțumesc, domnul Ces. Mi permite de fare gli auguri. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit un alt reprezentant care nu se află astăzi alături de noi. Aș vrea să-i mulțumesc pentru disponibilitatea de a uh, colabora îndeaproape cu Parlamentul European în Comisia AFET. Discutăm astăzi despre Libia, dar, ca să fim sinceri, Yemen, Somalia, Libia sunt uh, niște non-state. Uh, nu sunt grupuri cu care să putem discuta serios în aceste țări și asta e principala problemă. Situația în Libia este totuși mult mai complexă pentru că uh, divizările tradiționale ale acestei țări și facțiunile care sunt în uh, război acum au dus la un conflict uh, extrem de dur. Și în astfel de situații este greu să găsești parteneri de negociere pe care să te poți baza. o serie de membri intransigenți ai Parlamentului și tot felul de intervenții externe, inclusiv cea Turciei, duc la conflicte de putere. Guvernul, practic, este o marionetă a Arabiei Saudite și altor țări din Golf. Deci nu vorbim de o dictatură, ci de mai multe dictaturi. În acest context, Bernardino Leon și alții au propus o serie de idei legate de modul în care am putea pune capăt acestui război fratricid. Acesta este momentul în care Uniunea ar trebui să dea mai multe susținere eforturilor Națiunii pentru a crea un guvern. Acordurile finalizate în septembrie trebuie să fie monitorizate zi de zi. Și dacă se poate, uh, Uniunea ar trebui să folosească activitatea lui Leon dacă vrea să fie un partener activ în ce privește uh, crearea de pace și stabilitate în Europa. Și cred că ar trebui să facem un efort suplimentar ca să aducem la masa negocierilor nu doar părțile care sunt acum în conflict, ci și Egiptul, Arabia Saudită și toate celelalte împreună cu Statele Unite și Rusia, pentru că numai așa se poate opri acest conflict. Uh, știu că, doamnă președinte, că este și președinte al grupului euro-mediteranean. Cred că ar trebui să folosim această ocazie pentru a avea o dezbatere serioasă pe acest subiect și să uh, subliniem rolul important pe care l-ar putea juca această adunare. Mulțumesc, domnul Baroniu. Les discussions euh, politiques qui, euh, entre les parties euh, libyennes, sont arrivées à leur terme. Discuțiile, iată, au, s-au terminat și uh, încă o dată trebuie să salutăm uh, activitatea lui Bernardino Leoni. Acum mai rămâne partea cea mai delicată, care ne cere cea mai multă răspundere, și anume să spunem da sau nu. Situația e urgentă pentru că un, uh, pentru că e nevoie de un guvern de Uniune Națională, pentru că amenințarea Daesh este din ce în ce mai mare. În Libia, Daesh are 5.000 de luptători. Iar uh, în Sirt, uh, în Sirt și și în alte locuri arată că această organizație teroristă este foarte din, dinamică, din păcate. Iar uh, întoarcerea unui. Iar uh, pentru asta avem, e nevoie de un stat care să-și poată apăra granițele și teritoriul. Trebuie să salutăm uh, declarația înaltului reprezentant în ceea ce privește acordarea 100 de mii de milioane de euro noului guvern. Trebuie să fim gata în momentul în care se va instaura noul guvern. Intervenție pe microfon. Domnul Pietrovski, un minut. bardzo. Mulțumesc. Au trecut patru ani de la primăvara arabă, care a avut drept rezultat înlăturarea colonelului Gaddafi în, din Libia. Acest lucru s-a făcut cu mult ajutor din partea statelor europene care au oferit arme Libiei. Situația din Libia s-a destabilizat, iar democrația impusă acelui stat s-a uh, confruntat cu tradiții uh, vechi uh, de multă vreme. Haosul este folosit acum de contrabandiști și de statul islamic, ceea ce are un efect direct asupra Europei, pentru că acolo sunt pregătiți teroriști care planifică atacuri teroriste din Europa, inclusiv membrii ISIS. Cred că e important ca Uniunea Europeană să se implice în procesul de stabilizare acolo, în Libia, în cooperare cu SUA, cu uh, aliații NATO și cu alte state din Africa de Nord. Mulțumesc, domnul Ferrand, un minut. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Domnule președinte, dragi colegi, Libia eliberată de Nicolas Sarkozy se prăbușește în haos astăzi. De ce Franța și Anglia au atacat uh, Libia în numele drepturilor omului? Sigur, uh, domnul Gaddafi nu mai, nu mai există ca să poată să depună mărturie, dar este clar că astăzi eliberarea Libiei a provocat islamizare prin șaria, un șomaj fără precedent, uh, plecarea investitorilor, asfixierea turismului, destabilizarea întregului, întregii regiuni, supunerea țării traficului de arme și milițiilor islamiste și un trafic de persoane fără precedent. Da, libienii sunt astăzi un popor dislocat, dezrădăcinat. Așadar, eu nu am decât un avertisment să dau Uniunii Europene, pentru că toate astea s-au făcut din cauza acțiunilor Uniunii Europene sau acțiunilor susținute de Uniunea Europeană, pentru că uh, și în Libia Uniunea Europeană are niște responsabilități teribile și trebuie foarte repede să tragă concluziile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Miamun, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Libia devine din ce în ce mai grav, gravă, fiindcă conflictul continuă, viața e din ce în ce mai grea pentru populație, persoanele, pentru persoanele strămutate interne și iată Daesh capătă teren. Se fac, s-au făcut eforturi în ultimele luni cu părțile implicate pentru a duce către o soluție. altul reprezentant și reprezentantul special al ONU au, au jucat un rol important în acest uh, proces. De pe 20 septembrie avem uh, o propunere care este suficientă pentru, pentru a se ajunge la... Haideți să nu mai amânăm lucrurile. N-are rost să mai revizuim o propunere care are deja toate elementele pentru a ajunge la un consens. Haideți să nu mai tărăgănăm lucrurile, trebuie să finalizăm acest proces cu succes. A venit, a venit rândul libienilor care trebuie să ia frâiele în mână, să numească un guvern de unitate națională care să facă față terorismului fundamentalism islamic și care să lupte împotriva traficului din țară. Libia este o țară mediteraneană importantă, foarte importantă geopolitic uh, lângă Uniunea Europeană și ce se întâmplă acolo ne afectează pe toți, iar acest vid de putere are consecințe grave la nivelul traficului cu persoane în uh, zona mediteraneană. Să sperăm că că um, operațiunile pline de cruzime ale mafiei vor fi, vor fi întrerupte. Iar uh, problemele din Sahel nu sunt, sunt înrăutățite de ceea ce se întâmplă în Libia. Ambele părți, de pe un mal și pe celălalt al Mării Mediterane, trebuie să acționeze pentru a salva uh, Libia, care are nevoie de pace și stabilitate. Mulțumesc! A facultate. Domnul Can. Domnul președinte, mai mult de jumătate de milion de oameni au ajuns uh, în Europa prin Mediterana și peste 3.000 au murit necați. Nu e doar o criză umanitară, ci și o criză de securitate. Recent, a, recent lansată misiune uh, de politică externă și apărare e binevenită, dar avem nevoie de o reacție politică la problema complexă cu care ne confruntăm. Atâta timp cât nu există un guvern de Uniune Națională care să aibă autoritate legitimă în Libia, situația se va deteriora și mai mult. Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe eforturi și să susțină mai mult dialogul uh, condus de Națiunile Unite. Libienii vor și merită pacea, ei nu ar trebui să fie ținuți ostatici de o mică minoritate care dorește să câștige acest conflict prin mijloace militare. Cooperarea digitală ar trebui încurajată, nu uh, interferența distructivă. Cerem tuturor părților implicate să respecte embargoul armelor și să respecte proiectul de acord. Uniunea trebuie să rămână complet angajată, fără să ia partea nimălui, ca să ajute poporul libian să rezolve criza și să îi ajute să-și construiască instituții guvernatale puternice. Onorevole Schaff. Mulțumesc, domnul Schaffhauser, un minut. Chers collègues, Dragi colegi, haideți să ascultăm ce spune Comisia. Tragedia din Libia este o reflecție a unei politici externe a Uniunii Europene aliată cu NATO, care este servilă unor interese externe americane și care are zbiri la nivel intern în frunte cu Sarkozy rezultă de aici un haos tribal, o țară sfârtecată între est și vest, un teritoriu lăsat pradă hoardelor barbare ale statului islamic și ale altora, un haos umanitar care a provocat un tsunami migratoriu de 1,5 și 1 și jumătate milioane de refugiați, din care mare parte sunt islamiști și uh, teroriști. Totul provocat de politicile dumneavoastră migratorii nefaste. Pentru a se rezolva problema ar trebui să se discute cu grupările libiene și să se trateze la fața locului problema clandestinilor. Dar aceasta e o politică care nu e politica voastră, nu cea mai proastă politică. Poate că va fi nevoie din nou de intervenția Rusiei și a Egiptului ca, pentru a evita acest scenariu tragic pe care îl pregătiți? Mulțumesc, doamna Ayala Sender, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, salutăm uh, acest acord plin de nedejde și uh, știm că este încununarea activității Bernardino Leon și a altora și că a fost negociat sub presiune supresiune din partea celor care nu vor pace în Libia, fiindcă haosul le aduce profit. Libia a trecut uh, printr-o dictatură de 42 de ani și acum, uh, din cauza prezenței ISIS, trece printr-o, uh, trece printr-o situație, situație de haos. Uh, sperăm că acest acord va fi aplicat după termenul limită 20 octombrie. Trebuie să sprijinim uh, apoi primii pași făcuți după acea perioadă și, și uh, Parlamentul Național, lucrând împreună cu Libia pentru a face față dușmanului comun ISIS înainte de a fi prea târziu. Avem nevoie de pace cât mai curând în Libia pentru poporul libian, în primul rând, dar și pentru țările învecinate, care sunt uh, victimele atacurilor desfășurate de rețele teroriste din Libia. Și pentru a pune capăt traficanților care acționează transfrontalier, trebuie să conlucrăm cu ONU pentru, a ne, pentru că acest acord este singura șansă de a asigura pacea în Libia, fiindcă altfel uh, zona, în zona mediteraneană va domni haosul și uh, oamenii vor fugi de acolo în Europa. Mulțumesc! Am primit uh, o comunicare de la interpreți care solicită să uh, încetiniți ritmul până se poate interpreta. Domnul Weidenhauser. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim despre Libia, vorbim în principal despre erorile Occidentului și despre tot ce nu s-a făcut bine, ceea ce este îndreptățit, dar nu ne ajută să progresăm ci mai degrabă ne-ar ajuta să răspundem la întrebarea de ce se petrece totul atât de lent. Este foarte important, foarte necesar ca situația să se normalizeze și anume statul să fie restabilit în Libia. Este foarte necesar ca un uh, acord uh, să se facă între reprezentanții poporului libian. Nu este treaba puterilor internaționale și nici uh, nu este o treabă europeană și nu știu dacă nu cumva ne afundăm și mai mult încercând să contribuim la o soluție. E clar că e nevoie de stabilitate în această zonă, este vecinătatea noastră, e vorba de Mare Nostrum, uh, dar dacă dorim să oprim uh, răspândirea Daesh în Africa și să limităm situația refugiaților, pentru că peste un milion de persoane stau la porțile Europei, e clar că avem nevoie de un uh, partener rezonabil și de încredere, împreună cu care să putem rezolva aceste probleme. Doamna Dali. E, eh, mi scuzi, onorevole Dalli, il microfono domnule președinte de ceva timp am uh, sperat că se va ajunge la un acord de stabilitate în libia. totuși situația continuă să persiste și acordul se îndepărtează. cred că națiunile unite și comunitatea internațională ar trebui să susțină uh, pe cei care ar putea să ajungă la un acord totuși să fim îngrijoriți cu cine putem colabora. Data limită de 20 octombrie trebuie păstrată. Uh, eforturile de reconciliere ale Națiunilor Unite uh, trebuie să ducă la un guvern de uniune națională. Cred că uh, un libian adevărat consideră țara lui, Libia ca drept țara lui, un loc în care violențele trebuie să înceteze și unde pacea și stabilitatea trebuie să domnească. Pentru asta e esențial ca toți actorii implicați să joace un rol activ în acest proces politic, de aceea sper că vom vedea un acord de pace și uh, o țară mai stabilă și sigură. Domnul Cristea, un minut. Grație, prezidentă la patru ani după ce au ieșit în stradă pentru libertate și democrație, iată, libienii uh, se regăsesc într-o țară a diviziunii politice și a violenței. Criza a afectat cetățenii uh, care au fost uh, strămutați intern și au fost și sunt victima unei crize umanitare. E vremea să dăm dovadă de curaj cu toții cel mai recent acord al ONU este ultima șansă și reprezintă acest document uh, o soluție echitabilă și de durată pentru, pentru Libia. Părțile implicate trebuie să dea dovadă de angajament acum pentru a avea o țară democratică care să uh, fie prosperă și democrată așa cum uh, își doresc cetățenii săi. Uniunea Europeană a fost întotdeauna gata să ofere sprijinul necesar dar uh, părțile implicate în negociere trebuie să profite de această ultimă șansă pentru pace. Mulțumesc. Domnul Freund, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc. Cele mai recente vești din Libia sunt pur și simplu dezamăgitoare. Dar, deși nu s-a făcut până acum niciun fel de progres, Situația din Libia ne arată ce poate face Uniunea Europeană dacă își mobilizează împreună cu ONU forțele diplomatice. Această politică externă robustă este necesară nu doar în privința Libiei. Uniunea Europeană trebuie să acționeze la fel în toate țările din Orientul apropiat, mai puternic decât a făcut-o până acum. În legătură cu Libia, trebuie să se spună că nu există niciun fel de alternativă la pace. Trebuie să fie clar că o șansă pe care această țară o are acum nu se va mai întoarce prea repede. Și știm cu toții că încă niște ani de război civil ar însemna foarte uh, mult, uh, mult rău pentru noi, pentru situația noastră și a refugiaților. Mulțumesc, domnul Benifei, un minut. Grație, președinte. Siamo in una fa- Mulțumesc, domnule președinte. E un moment decisiv pentru Libia. Părțile implicate în conflict ar putea să uh, ajungă la o înțelegere pe baza acordului uh, uh, redactat de Bernardin Leon și, de, și cu susținerea comisarului Mogherini. Vom vedea dacă există voința politică a reprezentanților de la Tobruk și Tripoli să semneze acest acord. Știrile din ultimele ore nu sunt încurajatoare cum uh, a spus și doamna Gomes, acești uh, e nevoie să se stabilească uh, o zonă de securitate în această zonă de traficanți și islamiști. Trebuie să păstrăm presiunea până când lucrurile progresează. Este până la urmă totuși o chestie Uh, pe care libienii trebuie să o rezolve, dar nu putem lăsa această țară să se prăbușească complet, ar fi o catastrofă pentru Europa. Domnul Howard. Dacă comunitatea internațională și Uniunea Europeană dorește să aibă succes, trebuie să arătăm că am tras învățămintele din trecut și Uh, dacă eșuăm din nou uh, în ceea ce așa planificarea de după conflict uh, și cum, și cum ne bântuie comerțul cu arme și să nu ne arătăm, să nu dăm dovadă de complacere pentru că nu ne dorim un nou regim Gaddafi, iar acest moment de tranziție poate fi și el tranzitoriu iar uh, simbolul rezistenței a devenit, unul acum, a devenit acum unul a distrugerii. E nevoie de o reconciliere pașnică pentru poporul libian, nu numai uh, pentru a controla valul de, de migrație, ci pentru că și pentru asta e nevoie de reforme mai ales în ceea ce privește um, frontierele maritime și sudul țării. E nevoie să sprijinim uh, autoritățile um, locale și să împiedicăm recrutarea um, de către tineri consecințele eșecului transiției democratice în Libia este că s-a creat un focar pentru teroriști și acum e nevoie de eforturi din partea noastră pentru a ajuta Libia să-și restabilească securitatea pentru poporul său. Mulțumesc, domnule Howitt. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Dat fiindcă nu avem timp, uh, prea mult timp la dispoziție, o să dau cuvântul unui singur vorbitor pe grup politic. Thank you. Domnul Șogor. After the toppling of... Mulțumesc. La patru ani de la răsturnarea lui Gaddafi, Libia suferă o criză umanitară și de securitate. Cred că este foarte important să se găsească un acord între părțile din această țară și să se formeze rapid un guvern de Uniune Națională. Astfel, Libia ar putea să fie mai eficientă în viitorul apropiat să oprească traficanții de persoane la, în apele sale teritoriale. Dacă nu, atunci traficanții de persoane, teroriștii și contrabandiștii vor continua să profite de această situație din țară și vor permite altor milioane de persoane să fugă. Mulțumesc, doamna Miții. Nu ce? Alora, onorevole Frunzulica. Atu atunci, domnul Frunzulica, un minut. Președinte, it seems I'm lucky. Mulțumesc, domnule președinte, se pare că am noroc. Cred că este cazul să facem un pas crucial spre crearea unui stat democratic în Libia și pentru a răspunde la nevoile și aspirațiile poporului libian întreaga regiune se confruntă cu destabilizarea și terorismul. Uniunea trebuie să colaboreze cu uh, comunitatea internațională pentru a restaura pacea și securitatea. Multilateralismul eficient a arătat în trecut că toate crizele se pot rezolva dacă toate părțile sunt dornice să refacă dialogul politic și să coopereze cu actorii internaționali și să implementeze eficient acordurile semnate. Mai mult, refacerea siguranței în Libia ar ajuta la reducerea fluxului de migranți în Europa și ar reduce presiunile asupra frontierelor noastre externe pentru a uh, permite migranților să rămână acasă. Libia are nevoie de stabilitate și drepturile democratice ale libienilor trebuie asigurate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, mulțumesc că ați respectat timpul. Domnul Marias, un minut. Situația în Libia din Libia ne arată care vor fi provocările pe viitor pentru Uniunea Europeană. Peste 400.000 de refugiați încearcă să scape de războiul civil de la ei de acasă și ajung uh, să bată la ușa Europei. Întrebarea este cine îi sprijină pe luptătorii jihadiști în Libia, așa cum se întâmplă în Siria, care este rolul Turciei și altor forțe. Comisia știe că um, conform uh, informațiilor provenite de la jurnaliști, uh, ce a făcut pe ce s-a întâmplat în, uh, pe coasta libiană, că a fost oprit un transport la granița cu Creta, la Creta care aveau destinația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 În uh, Libia se pierd uh, viețile unor oameni nevinovați. Este un moment să-l salutăm pe trimisul special Bernardino Leon pentru eforturile sale de a crea un plan de pace pentru această țară. Sigur că niciun astfel de plan nu poate fi perfect și, din păcate, guvernele din Libia nu dau semnale care avea vreo intenție să semneze acordul. Acest lucru ar trebui să se întâmple cel târziu pe 20 octombrie. Uniunea Europeană și doamna Mogherini trebuie să facă toate eforturile pentru ca cele două părți să revină la masa negocierilor pentru a forma un guvern de uh, Uniune Națională. Altfel uh, se va continua haosul în această țară. Următoarea vorbitoare. Colegii, colegove všichni jsme si vědomi že se z libye mnozí uprchlíci vydávají na nebezpečnou cestu. domnule președinte cu toții știm că mulți oameni fug din libia traversează mediterana sau încearcă pentru că mulți mor pe acest drum dar situația este consecința haosului uh, care a domnit în Libia de câțiva ani, cel puțin. Trebuie să ajutăm Libia să se consolideze, să-și consolideze guvernul, dar este o sarcină foarte complexă pentru că Statele Unite și alte țări NATO au distrus uh, structurile guvernamentale uh, din țară, uh, războiul și proasta reconstrucție par să împingă uh, aceste rezolvare a situației foarte mult în viitor. E și vina noastră, trebuie să facem mai multe eforturi ca să îmbunătățim lucrurile. Doamna Doț. Thank you, Mr. President. Commissioner, you give... Mulțumesc. Domnule comisar, ați vorbit despre asistența pentru Libia și cele 100 de milioane suplimentare față de programele existente. Ne puteți confirma că această asistență generoasă va fi legată de garanții privind uh, eliminarea persecuției și discriminarea creștinilor și altor minorități religioase. Sub regimul Gaddafi, Libia a armat, uh, a oferit arme uh, grupurilor uh, teroriste din Irlanda de Nord discutând la, cu, având discuții la comisia de la Westminster, s-a spus că uh, banii pe care îi are Marea Britanie la dispoziție nu pot fi folosiți pentru despăgubirea victimelor, fiindcă nu se respectă legislația națională și dacă este așa, uh, veți uh, încerca să eliminați obstacole în, în calea Um, despăgubirilor uh, necesare pentru a se um, uh, răscumpăra ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Domnul comisar Stilianides are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, dragi colegi, mulțumesc pentru aceste discuții foarte bogate și pentru acest schimb de opinii interesant pe care îl voi transmite în alte reprezentante, desigur. Dragi colegi, Vom continua să susținem uh, eforturile ONU în, din următoarele săptămâni și sperăm să se poată semna un acord de către toate părțile în zilele care vor urma. Avem încredere că toate părțile implicate își dau seama că nu este timp de pierdut și că a venit momentul să se gândească la viitorul Libiei. Economia Libiei se prăbușește deja și trama socială este distrusă. Suntem gata să îi sancționăm pe cei care în ultimul an au dovedit că doresc să saboteze negocierile. Uniunea Europeană nu va accepta ca Libia să fie scindată. Uniunea Europeană nu va accepta ca niciuna din părți să preia controlul și să-și impună prin forță propriile legi. Uniunea Europeană nu va accepta colapsul instituțiilor financiare din Libia Mă gândesc la Banca Centrală și la Agenția de Investiții a Libiei, care trebuie să fie neutre și care, în loc de asta, sunt uh, implicate în acest uh, conflict partizan. Însă neutralitatea acestor instituții este cea care a păstrat țara unită până acum și numai neutralitatea o va păstra unită și pe viitor. Cred că este obligația noastră morală ca Uniune Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim. Domnule comisar Stilianides, discuția